făcut un anunț, așa că vă rog să aveți puțină răbdare. Puțin. Ieri uh, președintele a anunțat două interpretări ale regulilor 130, alineatul 3 și uh, regulii 191 propuse de Comisia pentru Afaceri Constituționale. Potrivit uh, regulii 226, deoarece nu s-a primit nicio opoziție la aceste interpretări, acestea sunt considerate aprobate. Acesta a fost anunțul.